Pan przewodniczący! E, dzień dobry, proszę Państwa o zajęcie. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Începem acum sesiunea noastră. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Continuăm sesiunea întreruptă pe 6 aprilie 2011. Procesul verbal de la ultima ședință este la dispoziția dumneavoastră. Aveți comentarii? Nu este cazul. Prin urmare, procesul verbal este adoptat. La început aș vrea să fac următoarele comunicări. Astăzi este ziua Europei. Azi dimineață am fost la Florența, unde, după cum știți, are loc Festivalul European la Universitatea de acolo. A avut loc și o conferință privind starea Uniunii, ocazie cu care m-am întâlnit cu diferiți studenți de la Universitatea Europeană. Astăzi, doamnelor și domnilor, se împlinesc 61 de ani de la declarația Robert Schuman. De atunci am reușit să obținem foarte multe. Robert Schuman a fost predecesorul nostru care a spus că în timpul crizelor avem ocazia să soluționăm problemele și să stabilim uh, bazele pentru viitor. Deci, iată de ce astăzi este o zi când ne gândim cu precădere la viitor. În ceea ce privește alte comunicări, după cum știți, la reuniunea pe 3, care a avut loc pe 3 mai, la adunarea ONU, s-a um, acordat ca Uniunea Europeană să participe ca parte de plină la această instituție. Deci noi vom putea prezenta în comun propunerile și amendamentele noastre. Este o poziție unică la care s-a ajuns, Consiliul și Parlamentul European au considerat glasul Uniunii Europene trebuie să fie unul singur în cadrul acestui for. Și e foarte important că s-a întâmplat așa ceva, deoarece suntem într-un moment când e important să facem ceva, să acționăm atât în nordul Africii, unde există în continuare sesiuni, cât și în Orientul Mijlociu. Uitați-vă la tensiunile care persistă în Siria și în Bahrein. De asemenea, vrea să vă spun că pe 16 mai are loc Ziua Europeană împotriva xenofobiei. Vrem să combatem toate formele de discriminare care există pe teritoriul Uniunii Europene și în afara acesteia. Din cauza homofobiei, foarte multe persoane sunt torturate, au de suferit și de aceea noi dorim ca în toate actele legislative fundamentale ale Uniunii Europene să se prevadă o clauză împotriva discriminării. În al patrulea rând, Parlamentul European dorește să condamne pedapsa capitală într-un caz concret. E vorba de fâșia Gaza, unde au avut loc mai multe execuții. Deci credem că aceste uh, acte contravin drepturile noastre. Acum, aș vrea să vă spun că domnul de magistris a solicitat de două ori să nu îi se uh, ridice imunitatea parlamentară din cauza unor procese de la Milano. În același timp și domnul Victor Uspașchi a cerut uh, să se poată prezenta în fața tribunalului de la Vilnius. Conform articolului uh, 6, alineatul 3, Comisia pentru Afaceri Juridice va tranșa în această privință. Punct procedural. Aveți cuvântul. Lamento, ma perché non sono riuscito a comprendere... Eh, no... Domnule președinte, nu am înțeles foarte bine ce s-a întâmplat. Mă ascultați? Nu am înțeles ceea ce tocmai ați spus. Domnul de magistris a cerut imunitatea. Asta am înțeles eu. Așa este cazul? Trebuie să vă spun că în țara mea domnul de magistris este un luptător pentru drepturile omului, deci nu mi se pare verosimil ca dumnealui să fi cerut imunitatea parlamentară în acel caz. Uh, uh, a fost o solicitare